cec, Parlamentul ia notă de uh, poziția liberă care există începând cu 9 noiembrie 2017 și informează autoritățile naționale vizate. Vă informez că doamna Lunacek și-a prezentat demisia din postul de vicepreședinte pe 24 octombrie 2017. Joi, prin urmare, vom alege un nou vicepreședinte al Parlamentului European care o va înlocui pe doamna Lunacek. În acest sens, vă reamintesc că termenul pentru prezentarea candidaturilor este marți 24 octombrie anul acesta la orele 18. Candidaturile trebuie să fie prezentate uh, secretarului general la biroul R00101 în clădirea lui Weiss și trebuie să includă acceptarea candidatului sau al candidatei. Votul va avea loc joi la orele 12. Comisia Afaceri Juridică a verificat competența